vă anunț că declarația scrisă 0068 din 2010 prezentată de membrii Pavel Poc, Alvido Prevost, Cristian Silviu Bușoi, Iolainen și Alois Peterle privind lupta împotriva cancerului colorectal în Uniunea Europeană a dus la strângerea mai multor semnături, mai mult decât majoritatea membrilor care alcătuiesc Parlamentul, deci în comunitate cu regula de la articolul 123 va fi transmisă destinatarilor și va fi publicată în textul adoptat în procesul verbal al acestei sesiuni. Cred că domnul Poc dorește să intervină. Domnul Poc este în sală acum, Dragi colegi, știu că toată lumea vrea să voteze dar în numele semnatarilor, doamna Brepols, domnul Bușoi, Lainen și Petele, vreau să vă mulțumesc tuturor celor care ați sprijinit această declarație scrisă în lupta împotriva cancerului colorectal. Am atins această majoritate înainte de termenul limită, ceea ce arată importanța problematicii și pot să vă spun că a fost o tentativă izolată, ci una concertată care se adresează statelor membre. Deci, colegi, vă mulțumesc pentru sprijin. Mulțumesc foarte mult, domnule Poc. Felicitări. Și acum, declarația scrisă 0075 din 2010, domnul Guido Colos, domnul Hughes, doamna Oiulan, Bö